Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you to all of you. Bună ziua, Bună ziua doamnelor și domnilor. Bun venit celor care au venit pentru începutul ședinței de astăzi. Aștept ca și ceilalți membri regii să vină pe parcurs. Ați primit ordinea de zi pentru această reuniune. Înainte de a adopta ordinea de zi pentru ședința de astăzi și de mâine, aș vrea să-mi exprim uh, regretul în legătură cu decesul unui mem, domnul Jens Nielsen. Decesul a avut loc pe 13 martie. Avea 69 de ani. După ce a fost președinte al Consiliului Municipății Unii Suedia. domnul Nielsen a devenit membru al Parlamentului European în 2011 și a fost reales în 2014. A fost membru al grupului socialiștilor și democraților. a <clears throat> fost membru la Comisia de Transporturi și la Comisia Regii, ceea ce a reflectat angajamentul de a reprezenta interesele regiunilor îndepărtate de capital. A fost un coleg bun și un om foarte de treabă și o să ne lipsească. Vă rog acum să păstăm un moment de reculegere <clears throat> în amintirea domnului Nilsson. Thank you very much. Now... Vă mulțumesc. Acum continuăm cu activitatea de astăzi. Sunteți de acord să adoptăm ordinea de zi? Aveți observații sau întrebări în legătură cu ea? Se pare că nu. Deci continuăm pe baza ordinii de zi cu aprobarea procesului verbal ședințelor din ianuarie-februarie. Au fost două ședințe în februarie. Proiectul de proces verbal e disponibil online și vă propun, ca de obicei, dacă nu se exprimă obiecții în cursul reuniunii de astăzi, să se considere că au fost aprobate. Următorul punct, anunțurile președintei. Trebuie să vă informez că pe 9 martie am participat la o ședință organizată de președinția bulgară la Sofia concentrată pe viitorul cadrului financiar multianual. Au fost reprezentați din toate statele membre, în special miniștrii de finanțe și președintele Comitetului Regiunilor, domnul Lambert, președintele Curții Europene de Conturi, domnul Lene și domnul comisar Oettinger. Colegul nostru, domnul Ian Olbricht, a prezentat raportul Parlamentului European în legătură cu viitorul cadru financiar multianual, iar eu am prezentat poziția Comisiei Regii cu privire la viitorul cadrului financiar multianual în baza avizului care a fost aprobat aici la Regii după cum am spus, a fost o discuție foarte deschisă. Am văzut ce diferențe există între statele membre și dificultăți în crearea de <clears throat> poziții comune ale Consiliului în legătură cu viitorul CFM. Informațiile oferite de comisarul Oettinger au fost foarte limitate. Ne așteptăm în continuare la propuneri legate de viitorul cadru multianual Mm, pe care îl așteptăm pe 2 mai anul curent. Nu-i văd pe vicepreședinți, deci informații legate de <clears throat> delegația din Irlanda de Nord se amână pentru o altă reuniune sau pentru mâine. Acum trecem la punctul următor de pe ordinea de zi examinarea proiectului de raport cu privire la politica de coeziune și economia circulară. Raportor, domnul Șcarleț, ne va prezenta proiectul de raport și o să-i dau imediat cuvântul. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. O să vorbesc în continuare în croată până își pun colegii căștile. Mulțumesc. Doamna președintă, conform proiectului pe care aveți în față, s-a aprobat conform tuturor propunerilor formulate pe 24 ianuarie. Vreau să vă mulțumesc pentru toate observațiile La ultimele discuții am uh, tras concluzia că economia circulară e utilă pentru transformarea modelului actual într-un model circular care să se bazeze pe dezvoltarea durabilă și care să ne ajute să ne atingem obiectivele pentru a crea locuri de muncă pe plan local, pentru concurență pe plan economic european și pentru a o face rezistentă pe plan mondial. Economia circulară permite toate acestea și permite să se mențină și valoarea produsului, materiilor prime în economie, în interiorul Uniunii Europene. Se prelucrează 8 miliarde de tone de materiale în energie și produse, dar doar 0,6 milioane de tone din materiale provin din reciclare. În fiecare an se produc 2,2 miliarde de tone de deșeu și 6,6 miliarde conform reciclării intră în cercul economic. 1,5 miliarde de tone pot veni materii prime pentru producție în Uniunea Europeană. E de asemenea important să vedem prin ecoconcepție prevenirea producerii de deșeuri și menținerea acestei producții în fazele precoce de producție. În interiorul producției, cu dispozițiile actuale, există baze pentru a crea economia circulară. În un mare număr dintre obiectivele actuale contribuie direct sau indirect la crearea acestei economii circulare. Raportul are trei părți. Mai întâi recunoaștem situația actuală în politică cu factorii potențial și reali care contribuie la economia circulară. A doua parte examinăm instrumentele care există, potențialul care există în politica de coeziune, care va putea să se consolideze pentru a avea o mai mare eficacitate obiectivelor politice pe plan public și în ultima parte privind spre viitor, propunem soluții pentru ca politica de coeziune să se consolideze ca politică publică europeană în aplicarea obiectivelor generale. <clears throat> Economia circulară, ca nouă paradigmă economică, devine o politică publică europeană în perioada actuală, ceea ce duce la o suprapunere a cadrului de politică publică și obiectivul de economie circulară și tranziție spre această economie. Trebuie astfel să se adapteze și să se pună în aplicare instrumentele necesare pentru a atinge obiectivele directe sau indirecte. Trebuie să subliniem potențialul care există cu revizuirea programului uh, operațional, mulțumită căruia statele membre vor putea pune în aplicare sau consolida politica circulară în uh, perioada de programare actuală. Regiunile au recunoscut economia circulară în strategia lor pentru specializarea economică, ceea ce a permis recunoașterea aspectelor cel mai importante ale economiei circulare și formularea de activități obiective care au favorizat uh, punerea în aplicare a politicii. În ce privește chestiunile, regiunile trebuie să recunoască marele potențial în economia circulară și astfel să permită să se depășească obstacolele depășite de alte regiuni în cursul dezvoltării. Trebuie de asemenea să se consolideze capacitățile, inclusiv incinerarea și prelucrarea deșeurilor, care uneori pot frâna dezvoltarea regiunilor. Trebuie consolidate capacitățile administrative pe plan local, regional și național. Prin consolidarea toate nivelurile, trebuie să subliniem importanța ierarhiei deșeurilor și respectarea deciziilor puterilor publice pentru a crea locuri de muncă în colectivitățile locale și în sectorul public. Vreau să subliniez și toate aspectele care pot servi ca exemplu favorabil pentru toți actorii și pentru a ajuta la aplicarea economiei circulare. În țări, în colectivități teritoriale, sunt mari proiecte care pot să creeze o nouă valoare, noi locuri de muncă ecologice și o nouă piață pentru materiile prime, să creeze noi puncte de intervenție pentru a urmări evoluția economiei circulare și cheltuielile publice. Banii publici trebuie utilizați pentru a atinge obiectivele europene și a îmbunătăți viața cetățenilor în diverse regiuni și în statele membre. Aș vrea să subliniez importanța regiunilor pe plan local și național pentru economia circulară, ceea ce ar permite tuturor actorilor să-și dezvolte situația economică și, de asemenea, să exploateze mai bine potențialul pentru sectoare cu mai mare eficacitate pentru o tranziție spre economia circulară. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru atenție și aștept observațiile și dezbaterile care vă Mulțumesc. Urmează raportorii din Umbra. Domnul Bogovici mai întâi. Mulțumesc. Mai întâi vreau să-l felicit pe colegul Scarlett, care a pregătit acest raport. Ați acoperit foarte bine domeniul economiei circulare, ați subliniat cât de importantă e politica de coeziune în această privință. Este <clears throat> una dintre paradigmele de viitor de dezvoltare care ar trebui să prindă viață, e sarcina noastră să o facem să prindă viață, astfel vom putea crea noi locuri de muncă, noi posibilități și vom putea să facem față schimbărilor climatice care ne presează tot mai mult. Acum câțiva ani era imposibil să se aplice o astfel de filozofie legată de economia circulară, dar acum paradigma s-a schimbat avem mai multe pachete legislative care se legă de acest subiect. Locul autorităților locale și regionale extrem de important, prin urmare, cred că acest raport ar trebui să acordă mai mare atenție rolului pe care îl pot juca municipalitățile și regiunile. După cum știm cu toții, implementarea tuturor politicilor se realizează la nivel local și regional. După cum se spune în acest raport, țările individuale au propriile strategii pentru economia circulară. Politica de coeziune are un impact pozitiv asupra altor câtorva domenii la care se referă domnul Șcărleț, gestionarea deșeurilor, de exemplu, aș adăuga agricultura. În agricultură avem și o industrie bazată pe domeniul bio, ceva extrem de important ca element în domeniul agriculturii. Întreprinderi bio care au fost finanțate cu peste un miliard de euro. Utilizăm materiale naturale care trebuie să înlocuiască carburanții fosili pe viitor. Dăm o mai mare importanță și domeniului forestier în economia circulară care ar trebui utilizate mai frecvent ca material de construcție. Pădurile sunt foarte importante și pentru a scădea emisiile de dioxid de carbon și știm cu toții că biomasa e o resursă regenerabilă foarte importantă. În politica de coeziune am subliniat o utilizare eficace a energiei. Eu vin în Slovenia, trebuie să vă spun că multe clădiri din Slovenia au fost renovate cu fonduri de coeziune. Aceste clădiri sunt mai eficiente din punct de vedere energetic. Pe plan național am încurajat regiunile și comunitățile locale să-și dezvolte propriile planuri în acest sens. La sfârșitul raportului citim despre rolul orașelor în economia circulară o să depun unele amendamente care vor sublinia rolul uh, regiunilor și al zonelor rurale, pentru că majoritatea biomasei se produce și se utilizează în zonele rurale. Am stabilit o bună sinergie între fondurile de coeziune și alte principii legate de economia circulară. Ar trebui să depunem eforturi să creăm noi locuri de muncă verzi în zonele rurale pentru a le permite să fie mai populate, pentru că trebuie să facem mai mult pentru a preveni exodul cetățenilor din domeniul rural, special urban. Felicitări din nou pentru că ați pregătit acest raport și o să depun și amendamente. Mulțumesc. Acum doamna Malcova, raportor din umbră. Mulțumesc. Hmm. În continuare, antevorbătorului, aș vrea și o să-i mulțumesc uh, domnului raportor pentru acest material, o bază bună de discuții. Și eu sunt convinsă că tranziția spre economia circulară e o șansă deosebită pentru municipalități în anii care vin. Deci ar trebui să transferăm totul în practică pentru o bună legislație. Tranziția la economia circulară trebuie să fie sprijinită în locurile în care va fi implementată cu adevărat. Asta înseamnă că autoritățile locale, regionale, trebuie să se implice. Cunoaștem unele exemple în care mici localități au propus propriile strategii și au devenit independente din punct de vedere energetic. Cunoștințele, know-how-ul de care dispun funcționează ceea ce înseamnă că autoritățile locale, municipalitățile trebuie să se implice în proiectarea acestor strategii și să aibă spațiu de manevră pentru elaborarea propriilor strategii. Dacă vrem să implementăm economia circulară la nivel local, trebuie să încurajăm durabilitatea energetică și independența regiunilor și autorităților locale, care trebuie să poată să producă energie și agent termic din uh, surse regenerabile, deșeurile produse de municipalități poate fi sau pot fi prelucrate în stații de biogaz și pot produce biogaz și, de asemenea, îngrășăminte pentru economie. Săptămâna trecută am vizitat un oraș din uh, estul Slovaciei și am văzut o stație de biogaz care contribuie la menținerea producției de animale, menținerea locurilor de muncă, ceea ce înseamnă că sprijinul pentru energie locală durabilă e o cerință prealabilă și pentru crearea de locuri de muncă. Economia lineară de astăzi produce prea multe materiale plastice. Am aflat despre o insulă de mase plastice din ocean, ceea ce înseamnă că Viitoarea politică de coeziune ar trebui să se bazeze pe diverse niveluri de stimul și elemente de încurajare pentru a produce mai puține mase plastice, mai puține deșeuri din plastic și să încurajăm și reciclarea, pentru că știm că multe țări din Uniune încă îngroapă deșeuri din plastic. Când vorbim despre reciclare, ar trebui să menționăm și sticlele, textilele, materiale de construcție și alte produse. Nu e vorba doar de mase plastice. Aș vrea de asemenea să sprijin ideea de a ne gândi și la modul în care să includem economia circulară printre obiectivele politicii de coeziune după 2020. Pentru că multe dintre măsurile finanțate pe politica de coeziune se leagă de principiile economiei circulare, ceea ce înseamnă că dacă vrem ca acestea să se implementeze în viața reală, ar trebui de asemenea să avem o politică de coeziune care să dea definiții clare ale acestor obiective. O să prezint amendamente și așteptăm cu interes viitoarea cooperare. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Urmează următoarea raportare din umbră, doamna Tomașici. Vă mulțumesc foarte mult resursa, njihovom brzom procesuiranju, instantnom korištenju, te još brže... Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Nu trebuie să acționăm fără să ne gândim la consecințe. În societatea actuală, Uniunea Europeană a stabilit acest pachet al economiei circulare la sfârșitul anului trecut cu 24 de miliarde consacrate acestor întreprinderi care fac trecerea spre economia circulară. Este o mare provocare pentru statele membre pentru că există multe schimbări sistemice care trebuie să aibă loc Trebuie să avem o politică bună în acest sens, trebuie să fie introduse norme și obiective și să urmărim punerea lor în, și să monitorizăm punerea lor în aplicare. Salutăm acest raport al domnului Scârleț în legătură cu uh, economia circulară și legătura sa cu politica de coeziune. Trebuie să discutăm despre instrumente economice, cum ar fi randamentul care permite Uh, reciclarea și de asemenea o taxă verde, uh, ambalaje reciclabile, piața unică și economia este, sunt foarte utile pentru a promova aceste uh, obiective. Trebuie să modificăm comportamentul consumatorilor pentru ca aceștia să ștrieze deșeurile, să recicleze și să, să recicleze și să achiziționeze mai puțin, pur și simplu. Există sisteme care funcționează pe baza unei contribuții uh, proporționale cu cantitatea de deșeuri produse deșeuri menajere, ambalaje, de exemplu sticlele. Aceste sisteme funcționează bine, creează locuri de muncă și scad emisiile de gaze cu efect de seră. Metodele de finanțare sunt disponibile prin Orizont 2020 și prin fondul de coeziune, însă toate aceste lucruri pot să se schimbe și totul ține de schimbarea perspectivei în legătură cu tratarea deșeurilor. În ultimii ani am avut o serie de inițiative care uh, susțin circulația de materiale în uh, economie. Vă mulțumesc, domnul Iacovcici. Hvala lijepo, predsjednice. Dozvolite mi da se ja uključim u ovu raspravu u ime gospodina Auštroviću. Dați-mi voie să particip la această dezbatere, să mă exprim în numele lui Petras, care nu a putut să ajungă aici astăzi. M-a rugat să vă împărtășesc câteva dintre observațiile sale în legătură cu raportul domnului Șcleț. Este, aici. avem aici un document foarte bun care până la în sfârșit uh, stabilește uh, câteva idei foarte importante în legătură cu economia circulară. Câteva dintre punctele importante din acest document sunt extrem de uh, relevante. ALDE susține pe deplin această abordare Economia europeană actuală are o serie de resurse, însă uh, trebuie să introducem o serie de măsuri pentru a profita mai bine de aceste resurse. Deșeurile pot să fie una dintre aceste resurse. Știți că deșeurile noastre sunt uh, trimise în China, unde sunt reciclate. Acest lucru poate să se schimbe Dacă reacționăm repede la aceste schimbări, putem să uh, profităm de aceste noi resurse și să terem un teren propice pentru dezvoltare cu parteneriate public-private care ar putea să uh, pună bazele economiei circulare și cu participarea IMM-urilor care pot să-și găsească un domeniu de acțiune foarte important în acest domeniu. După cum știm, indiferent de orice controverse care se pot fi ascultate în legătură cu gestiunea deșeuri, deșeurilor, în special în Croația, politica de coeziune trebuie să fie inclusă în gestiunea deșeurilor. Eu sunt convinsă că nivelul regional este nivelul cel mai apt pentru a trece la această economie circulară, pentru că la nivelul regiunilor putem să utilizăm cel mai bine acest tip de resurse. Uh, și deșeurile ca resurse. Ce vreau să spun aici și ce sugerăm în adăugire condiționalitatea ex ante, pentru că aș dori să ne gândim mai bine la aceste aspecte. Mi se pare că este o idee foarte bună și dorim, în anumit, într-un anumit fel, să continuăm că să uh, mergem mai departe în acest sens, uh, utilizând alte instrumente financiare pe care le avem la dispoziție. Uh, cu investițiile Băncii Europene de Investiții pentru a impulsiona economia noastră uh, în tranziția spre această economie circulară. Și, uh, închei cu Ehm, cu o observație. Prin politica de coeziune trebuie să subliniem importanța politicii regionale, pentru că statele membre nu pot să uh, acționeze singure. Trebuie să uh, colaboreze strâns cu regiunile, cu nivelul local, orașele, municipalitățile, orașele și regiunile trebuie să se includă în aceste inițiative Aici avem niveluri cheie care pot să contribuie la un, o eficiență a economiei circulare. Vă mulțumesc, nu-i văd pe ceilalți raportori din umbră, mai dorește și altcineva să intervină, doamna de Mato. Vă mulțumesc, îi mulțumesc, o reprezint pe doamna Adinolfi, care nu poate să fie prezent, prezentă. În 2015, Comisia a adoptat un pachet de măsuri în legătură cu economia circulară în trecerea spre o economie mai puternică și mai circulară, cu resurse mai durabile, consolidând și punând accentul pe reciclare și pe implicarea uh, cetățenilor în economia circulară. Aici uh, avem un raport care discută rolul politicii de coeziune în economia circulară. Uh, politica de coeziune are un rol fundamental în acest sens și o utilizare mai bună a fondurilor de coeziune este indispensabilă pentru a putea uh, demara și negocierile pentru, fond, pentru bugetul post-2020. 150 de milioane de euro pentru diverse proiecte și sinergii cu alte fonduri în statele membre care permit să se investească la nivel național în economia circulară. În proiectul de raport, uh, colegul nostru are o viziune globală a economiei circulară, circulare, însă este un concept care merge dincolo de simpla gestiune a deșeurilor. Este vorba și de energiile regenerabile, piețele publice ecologice, biocarburanții, cercetarea, dezvoltarea, inovarea și cred că punerea în aplicare a măsurilor legislative propuse de comisie trebuie să treacă prin informarea indispensabilă a cetățenilor pentru ca ei să fie mai conștienți de import, importanța acestor aspecte pentru generațiile de astăzi și de mâine. Așadar, un lucru indispensabil pentru autoritățile locale și regionale. Vă dau uh, un exemplu concret, o întrebare pe care am pus-o comisiei la Direcția Generală Regio. Am uh, cerut să văd dacă în cadrul ajutorului pentru protecția mediului unde au fost, dacă s-au deblocat 60 de milioane de euro în sudul Italiei pentru tranziția către economia circulară și dacă am putea să utilizăm și fonduri europene pentru regiuni. Însă aici era vorba de uh, gestiunea deșeurilor și răspunsul a fost că Fondul European pentru Eficiență Energetică se referă la sectoare și activități economice care economisesc energia, protejează mediul și se referă la sectoare care nu au procese de producție poluatoare. și uh, doar pentru îmbunătățirea eficienței instalațiilor, a materialelor, uh, pentru operațiuni de recuperare și reciclare, deci uh, se exclude recoltarea și incinerarea deșeurilor, precum și plasarea lor în depozite de deșeuri. Așadar, economia circulară nu are nimic, nimic de a face nici cu depozitele de deșeuri și nici uh, cu incineratoarele. Toate resursele europene trebuie să permită o eficiență energetică, reciclarea și recuperarea materialelor. Vom coopera, bineînțeles, cu colegul nostru ca acest obiectiv să fie înscris în raportul său. Vă mulțumesc că acestea au fost pozițiile raportorilor din umbră. Doamna Spirachi, doriți să interveniți? Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru munca sa pe o problemă care este de importanță crescândă pentru autoritățile locale și regionale. Suntem cu toții de acord în principiu, însă este foarte important să vedem care sunt uh, acțiunile de pe teren uh, și să vedem cum se pot, poate atrage o finanțare și din partea sectorului privat. Este important să înțelegem că sunt multe state membre care nu cunosc foarte bine nici nu, nu, nu doar uh, economia circulară. Aș începe cu anumite aspecte care mi-aș, mi-aș dori să apare în raport. În primul rând, cu toate că nu există obiectiv uh, dedicat uh, perioadei de tranziție, au existat inițiative europene care au fost axate specific pe economia circulară. Inițiativa urbană cu un buget de peste 370 de milioane de euro și exist, sunt finanțate proiecte complementare de adaptare la mediu și tranziție energetică. Trebuie să facem trimitere la aceste inițiative. În al doilea rând, aș dori să mă refer la trimiterile la um, um Banca Europeană de Investiții, care deja are o platformă menită să faciliteze uh, acțiunea beneficiarilor la nivel local și regional. Bineînțeles că aceste proiecte ar putea să fie complementate de fonduri de coeziune. Trebuie să luăm notă că în ultimii 5 ani BEI a acordat 2,4 miliarde de euro cofinanțare pentru proiecte secundare. Deci, aș dori să spun că nu trebuie să trecem cu vederea aceste inițiative în legătură cu potențiala scădere a fondurilor și uh, trebuie să depunem amendamentele corecte pentru a le include în raport. De asemenea, strategia pentru plastic este, face parte importantă din economia circulară. Suntem la început și sunt uh, perfect de, ac- de acord cu propunerea domnului Șerec. Uh, domnul Howard, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Economia durabilă și economia circulară fac uh, parte din viitor și viitorul uh, pentru viitor avem nevoie de o uh, cale prevăzută de dinainte. Însă trebuie să fim conștienți de un lucru și anume că nu este aici vorba doar despre reutilizare sau reciclare. Este vorba și de a re- uh, utiliza uh, și de a examina aceste proiecte și pentru a vedea dacă acestea sunt uh, circulare cu adevărat și durabile. Am văzut foarte multe propuneri de deșeuri transformate în energie și care erau proiecte care până la urmă aveau un uh, impact negativ, care nu uh, se potriveau în economia circulară. Trebuie să fim precauți uh, și uh, să fim atenți la criteriile pe care le stabilim pentru evaluarea acestor proiecte. Uh, Marea dificultate care bântuie piața produselor de reutilizabile este în patra, partea a patra. Există o lipsă de cerere pentru asemenea produse și servicii pentru că uh, sunt deseori mai scumpe de cele, decât cele obișnuite și externalitățile nu sunt luate în considerare. Însă aceasta este ideea principală. Cum putem susține o piață în tranziție? de la o economie lineară către una circulară. Cum susținem o cerere pentru proiecte, produse circulare? Trebuie să recunoaștem că achizițiile publice din acest domeniu vor necesita o recunoaștere a acestor externalități negative. În engleză aș prefera să le descriu ca și costurile sociale ale producției liniare, cum cuantificăm aceste efecte, pentru că pre, Politica de coeziune poate să se asigure că industriile care dezvolt, se dezvoltă în uh, domeniile care trebuie să ajungă la nivelul Uniunii Europene trebuie să uh, funcționeze în economia circulară și acest lucru poate să funcționeze doar dacă există o piață pentru aceste produse. De aceea, funcționarea pieței este esențială și de aceea avem această aliniere cu o serie de alte domenii politice europene. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Domnul Van Nistelrooy, ați dorit să interveniți? Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să mă refer la câteva dintre lucrurile deja menționate. Într-adevăr, vorbim despre politica de coeziune, mulți au eh, menționat acest lucru, însă dacă nu, nu ne uităm la piață și ce se va cumpăra, câteva săptămâni în urmă se spunea că Uniunea Europeană plătește pentru noi sisteme și uh, ambalaje și aceste ambalaje sunt introduse pe piață. Aceste lucruri au fost uh, uh, au parcurs ciclul de producție de la universități, la IMM-uri și uh, eforturile necesare pentru uh, uh, pentru aceste ambalaje reciclabile le fac mai scumpe decât ambalajele tradiționale de plastic. Compania respectivă are sediul în Statele Unite și a decis să nu introducă aceste ambalaje. Și Europa are o problemă majoră. Facem legislație bună, dar când trebuie pusă în aplicare, nu funcționează. Lucrurile nu se efectuează până la urmă nu se pune în aplicare în, la nivel practic. După cum s-a spus, dacă încercăm să introducem lucrurile pripit, ă, lucrurile nu funcționează. Trebuie să ne informăm, în primul rând. Utilizarea materialelor ecologice, dacă te joci cu un produs de plastic pe plajă, acesta ajunge în apa mării și ajunge la, în uh, acea pătură de plastic din oceanele lumii. Oamenii vor să știe ce fel de standarde se aplică aici, ce fel de norme. Nimic nu se aplică. Nu există niciun fel de proiect de um, standardizare sau de certificare pentru produsele uh, uh, ecologice. Există și ghivece uh, biodegradabile uh, care ar putea să fie uh, excelente pen, pentru plantarea de puieți, de exemplu. Care, însă acestea nu sunt folosite pentru că costă cu 2 cenți mai mult. Trebuie să ne uităm la foarte multe aspecte. Plasarea pe piață, noi mm, credem că piața va face totul, însă piața nu acționează dacă produsul costă mai mult. Uh, noi putem să elaborăm legislația, eu sunt uh, în favoarea condiționalităților ex ante, însă nu trebuie să facem ca lucrurile să fie imposibile. Deci poate trebuie să introducem un aspect în raport uh, pentru a o observație în raport pentru a arăta Comisiei că orașele și regiunile vor să acționeze în acest sens Însă trebuie să ne gândim și la felul cum funcționează piața. Este un raport important, însă eu cred că trebuie să um, ne uh, gândim puțin mai bine. Vă mulțumesc, domnul Rope. Uh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cred că e un raport foarte important și mesajul pe care îl transmite este la fel. Trebuie să luăm o pauză și să regândim. Trebuie să facem totul ca în trecut sau trebuie să schimbăm atitudini. Eu cred că nu ar trebui să discutăm doar despre utilizarea deșeurilor, Iadele de de la sine înțeleasă. Ar trebui să reutilizăm produsele, nu să le aruncăm, ar trebui să fie o obligație și nu ar trebui să înceapă cu ultimul consumator, ci încă din etapa de proiectare și din etapa de producție. Producătorul ar trebui să se gândească la utilizări ulterioare încă din faza de proiectare a produsului. Utilizarea resurselor regenerabile, un al doilea lucru. Am făcut multe în acest domeniu, dar încă mai căutăm căi. Ar trebui să se extindă mai mult utilizarea energiei solare sau ar trebui să căutăm alte mijloace sau ar trebui să ne axăm puțin mai mult pe energie nucleară, astfel încât să investim mai puțin în cea solară și eoliană. Există această atitudine de a aștepta să vedem ce se întâmplă, pe care o resimt aici. Și ține de această reutilizare. Timp de 10 ani eu, eu am lucrat la o companie în care ne ocupam cu reutilizarea pompelor din motoarele pe motorină. 30% dintre produse pot să fie reutilizate și știu că există tehnologii care pot să-și aducă contribuția la reutilizarea bateriilor uzate. Însă toate acestea ar trebui să fie cumva reglementate și eu sper că acest raport își va aduce contribuția într-o asemenea manieră. Companiile nu sunt interesate de astfel de aspecte acum, producătorii de mașini și așa mai departe. Cu cât uh, se utilizează mai mult o mașină, cu atât e mai rău pentru producător, pentru că înseamnă că trebuie să vândă tot mai mult și mai mult. Am avut un exemplu foarte bun cu mașinile Volvo, pentru că mașinile Volvo erau prea durabile și atunci compania nu era suficient de profit, foarte profitabilă. Trebuie să încurajăm, deci, companiile să se gândească la reutilizarea produselor lor și nu doar să fie aruncate produsele când o parte a lor s-a defectat. Cred că aici avem o abordare foarte economică asupra lucrurilor și cred că Trebuie să fim foarte precauți. Pentru că dacă nu va trebui să înlocuim mobila în fiecare an sau parcul auto. Trebuie să utilizăm anumite standarde rezonabile. Poate ar trebui să utilizăm și politica fiscală astfel încât să nu încurajăm această atitudine de a tot cumpăra lucruri noi. Eu nu volevo intervenire perché abbiamo già la nostra eh, relatrice Mulțumesc, doamnă președinte. Spune doamna Breso, eu nu doream să intervin după raportorii din umbră, însă timp de 30 de ani am făcut parte din grupul care au folosit documentele pentru poziția europeană, nu în ultima legislatură, pentru, aceast, pentru Comisia Regiunilor, pentru Comitetul Regiunilor. Așa că aș vrea să fac și eu niște observații. Când vorbim despre economia circulară, vorbim de o tendință pe care nu am vom putea pune în aplicare ca atare. Intervine aici domeniul energiei și intervine domeniul produselor de bază, materiilor prime. Așa că nu putem să avem o completă economie circulară, vorbim mai degrabă despre o tendință. Și sunt de acord cu colegii care au vorbit despre mecanismele de care ar fi nevoie pentru a promova un asemenea proces. Acestea sunt de fapt inițiative cetățenești. Standardele sunt importante, dar de ce e nevoie? E în primul rând nevoie de instrumente care să ajute astfel încât produsele din perioada de proiectare, ambalaje, acest, toate aceste produse să fie reutilizabile și reciclabile. E nevoie de o planificare ecologică pentru produse. Trebuie să spun că există tendințe pozitive și negative. De exemplu, în domeniul auto avem autovehicule tot mai mari. Totul devine mult mai complicat în ceea ce privește materiile prime, în ceea ce privește reparațiile. Sunt lucruri pe care le-au atins deja colegii mei. Produsele sunt tot mai complexe și sunt folosite materiale tot mai rare, care nu pot să fie descompuse întotdeauna în părțile componente. Așa că am avea nevoie de o direcție clară spre care să ne îndreptăm. Mai degrabă decât de standarde obligatorii, eu cred că am avea nevoie de stimulente. De exemplu, ceva ce să se facă în industria ambalajelor. Singurii utilizatori ai materiilor primare, secundare, reieșite din reciclare sunt chinezii. Am constatat acest fapt. Ei sunt cei care au astfel de produse secundare acum, așa că nu mai au nevoie de ale noastre. Avem o întreagă raură, ramură economică care se baza pe exportul de produse reciclate. Nu ne lipsește la nivel intern o asemenea reciclare. E un lucru pe care noi l-am delocalizat, astfel încât ne lipsește această utilitate. Eu nu aș fi atât de optimist. Există și lucruri pozitive și lucruri negative. Avem nevoie, deci, de mai multe stimulente. Mai bine așa decât standarde obligatorii, norme obligatorii care oricum nu ar fi respectate. Cum vă spuneam, eu nu sunt convinsă că mergem în direcția potrivită. Produsele existente acum sunt foarte complexe, sunt alcătuite într-un mod foarte complex și de aceea e tot mai greu să se folosească produsele din care sunt alcătuite ca atare de exemplu, ce se poate reutiliza dintr-un automobil. Există foarte multe lucruri care sunt alcătuite astfel încât sunt legate unele de altele, sudate împreună, nu pot fi despărțite. Și atunci trebuie să se elimine întregul obiect deodată. Așa că eu, cum vă spuneam, mă îndoiesc că mergem pe calea cea bună aici. Putem să avem poziții diferite, dar cred că ar fi important să creăm stimulente, un mecanism care să ne ajute, într-adevăr, să ajungem la scopurile pe care ni le-am propus. Și e un lucru dificil. Tocmai de aceea am dorit să intervin pentru a vă reaminti și asemenea lucruri. Mecanismele sunt cele importante. Mulțumim foarte mult. Acestea au fost comentariile din partea membrilor Comisiei Regii. Acum dau cuvântul Comisiei Europene. Doamnă Niela Dinova, aveți cuvântul. Mulțumesc. În primul rând, mă alătur acelora care au fel, l-au felicitat pe raportor pentru acest raport aprofundat. Cred că, într-adevăr, este un document foarte bun care ne arată cât de importantă este economia circulară pentru regiuni. Și, cum am și văzut, a dus la o dezbatere aprinsă. E, de asemenea, un lucru pozitiv. Politica de coeziune în mod evident își aduce deja contribuția la economia circulară. Așa cum s-a spus în mod corect, economia circulară nu apare în regulamente, însă oricum această noțiune a economiei circulare există. Avem eficiența resurselor, de exemplu. Nu doar raționamentul acestei economii circulare, ci și punerea în aplicare a economiei circulare sunt lucruri care se află deja în programele noastre operaționale. Asta în termen de deșeuri. Există condiționalitățile exante, astfel încât acum putem să sprijinim mai mult intervenții care se află undeva mai sus, în partea mai importantă din ierarhia reciclării. Avem specializările inteligente, smart specialization. E o modalitate prin care regiunile pot să își prioritizeze proiectele alături de industrie și cercetători. Cred că este un aspect important, nu doar la nivel de regiuni, ci și la nivel de cooperare transregională. Acum Colaborăm cu regiunile pe lanțul valorilor, pentru că, bineînțeles, specializarea inteligentă nu se folosește doar într-o regiune. Dacă s-ar folosi într-o singură regiune, nu ar exista niciun fel de avantaj competitiv dacă nu ar exista legătura și cu alte regiuni. Așa că asta încercăm noi să facem acum, să legăm regiunile care au aceleași priorități. E un lucru important și vine deasupra cooperării deja existente. Bineînțeles, economia circulară nu ține doar de inovare, ține de energie, IMM-uri regenerabile. Toate acestea apar în programe. Are de a face și cu nivelul local și regional foarte mult și capacitarea acestor niveluri să găsească soluțiile de care e nevoie M-a bucurat foarte mult să aud faptul că s-a vorbit de acțiunile de inovare urbană. Într-adevăr, avem proiecte foarte bune pe inovare și economia circulară e un subiect aici. Programul urban pentru Uniunea Europeană, agenda urbană. În cadrul acesteia există parteneriate care sunt lansate. Un parteneriat are de-a face și economia circulară. Sunt orașe care dezvoltă planuri de acțiune despre cum să rezolve problemele. Un asemenea parteneriat are ca subiect economia circulară și avem și tranziția energetică, calitatea aerului. Toate acestea suplimentează acțiunile din renovare urbană care au fost menționate astăzi. Bineînțeles că există multe beneficii, s-au făcut multe progrese, nu ne, af- nu ne aflăm la finalul poveștii, mai sunt multe de făcut. Mi-a părut rău să constat că se pune accentul foarte puternic pe faptul că nu e posibil ca în actualul cadru politic să fie captat întregul potențial al economiei circulare. La punctul 2 din raport uh, apar aceste lucruri. Înțeleg că are mai mult de a face cu o contabilizare a intervențiilor din domeniu. Cred că, da, e important să știm cum își aduce aportul politica de coeziune, însă cred că e greu de cuantificat așa ceva. Nu cred că există intervenții perfecte și metode de calcul foarte exacte pentru contribuție. Cred că e mai important să ne axăm pe punerea în aplicare, pe ceea ce se întâmplă pe teren. Cred că e o critică justă, însă nu cred că ar trebui să fie atât de mult accentuată, pentru că e mai important ce se întâmplă pe teren și nu cum se face întreaga contabilizare. Uh, pentru post-2020, da, unele lucruri ar putea fi îmbunătățite aici și veți vedea în mai cu ce propunere vom veni. Însă ce s-a subliniat? S-a subliniat faptul că vorbim de o nouă paradigmă când vorbim despre economia circulară, vorbim de o transformare tranzițională a economiei noastre, una care trebuie să aibă loc. Și nu e o sarcină facilă. E adevărat că există un, că e nevoie de un mix de instrumente politice și intervenția publică în ceea ce privește finanțarea va fi în continuare necesară, de exemplu pentru politica de coeziune. Pentru a încheia, într-adevăr, deja se fac multe, nu e o sarcină facilă, dar se fac deja multe progrese și e o sarcină plină de provocări, însă e și o trazi- tranziție importantă post-2020. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule raportor. Doriți să interveniți după această dezbatere interesantă? Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, foarte pe scurt. Le mulțumesc colegilor pentru intervențiile valoroase. Problema actuală aceasta este și anume în statisticile existente în interiorul Uniunii Europene nu e definită foarte clar economia circulară și ne lipsesc și indicatorii pentru a o măsura. Așa că e nevoie de multă muncă, astfel încât să fie bine definită și identificată această economie circulară, să fie foarte clar cum au arătat investițiile și totul are de-a face nu doar cu ceea ce se întâmplă întâmplă cu deșeurile sau alte lucruri care pot interveni sub economia circulară. Modalitățile de finanțare sunt într-adevăr importante. Cum se poate prin finanțe publice sau prin reforme fiscale sau prin ce fel de acțiuni poate să fie modificată piața, astfel încât consumatorii să se poată reorienta și să se poată concentra pe produse care sunt ele deja produse din materii secundare sau produse care sunt rezultate din urma unei bune plănuiri economice. Sunt lucruri importante pe care le-au menționat colegii mei. E important să se pună în aplicare politica aceasta care are de-a face în primul rând cu o schimbare de paradigmă. Trebuie să existe și o schimbare în produse. Ele să reziste mai mult, să poată fi reparate mai ușor, uh, durata de viață a produselor să fie prelungită. Și când nu mai pot fi refolosite produsele, atunci să poate să fie ușor desfăcute și să poată fi refolosite elementele care alcătuiau produsul inițial. Bineînțeles, trebuie să punem accentul și pe eficiența energetică. E importantă în economia circulară. Reamintesc aici uh, cât de importantă e economia ecologică, ce se întâmplă cu plasticul, vedem că este mult prea utilizat acum și cred că trebuie să mergem mai departe. Combustibilii fosili trebuie să nu mai fie astfel utilizați pe viitor. Trebuie să ne concentrăm pe resurse ecologice. Mijloacele financiare trebuie să fie axate spre noi materiale, noi materiale care să nu se bazeze pe combustibilii fosili. Vă mulțumesc încă o dată și mă bucur mult de colaborare. Mulțumim pentru a încheia discuția. Aș sugera un termen pentru amendamente care să fie miercuri 11 aprilie la prânz, depunerea amendamentelor. Deci vom încheia discuția la acest raport. Trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi. Un schimb de păreri în legătură cu raportul din propria inițiativă încurajarea creșterii și coeziunii în regiunile de frontieră ale Uniunii Europene. Pe 20 octombrie anul trecut, Comisia a adoptat o comunicare nelegislativă cu privire la încurajarea coeziunii și creșterii în zonele de frontieră, care în general se descurcă mai puțin bine pe plan economic decât alte regiuni. Comunicarea se concentrează pe 10 domenii în care Uniunea și statele membre <clears throat> pot reduce complexitatea, costurile latente ale interacțiunilor transfrontaliere pentru a promova gruparea de servicii de-a lungul frontierelor interne. Comisia noastră a decis să întocmească un raport din proprie inițiativă în decembrie anul trecut, care a fost aprobat de conferința șefilor de comisii luna martie și așteptăm o propunere în luna aprilie. Două comisii au decis să pregătească avize în legătură cu acest raport, Comisia de Ocupare și Comisia de Cultură raportorul nostru, domnul Heckman, este pregătită să prezinte ideile inițiale și o să prezinte un proiect de raport probabil în luna mai. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnul președinte. problema regiunilor de frontieră din Uniunea Europeană merită mai multe puncte pe ordinea de zi și chiar mai multe ședințe ale comisiei noastre. Permiteți-mi să vă atrag atenția asupra faptului că atât comunicarea Comisiei Europene cât și activitatea noastră pe care o efectuăm acum reprezintă oarecum o confirmare a situației în care se află situațiile de regiunea de frontieră în care se confruntă cu probleme speciale. Iată de ce au nevoie de sprijin deosebit din partea Uniunii Europene. Și, desigur, nu există o soluție unică pentru toate regiunile respective. Nu e o soluție unică pentru toate acestea. Unele regiuni de frontieră sunt într-o situație mai bună, în timp ce altele periferice care sunt afectate de probleme profunde, inclusiv probleme legate de migrație. Vă rog să țineți cont și de faptul că regiunile de frontieră reprezintă 40% din teritoriul nostru și sunt locuite de 150 de milioane de europeni, reprezentând 30% din PIB-ul Uniunii. În comunicarea Comisiei găsim o concluzie interesantă și anume că dacă ar fi să eliminăm toate problemele și barierele legate de frontierele de stat, astfel de regiuni ar fi mai bogate cu E un argument strict teoretic, dar argumentul că dacă îndepărtăm barierele existente astăzi, creșterea ar fi mai mare cu 2%. Din 1990, sprijinul pentru cooperarea. Aceasta este dată din Interreg. În actualul CFM, acest program a acordat 6 miliarde de euro. Aceste programe sunt foarte importante pentru că ajută regiunile în mod palpabil. În comunicare, Comisia Europeană sublinează unele domenii concrete în care trebuie să ajutăm regiunile. Mai întâi, să încurajăm schimbul de experiență dintre regiuni, să le permitem să <clears throat> aibă administrație publică transfrontalieră, ocupare transfrontalieră, disponibilitatea transfrontalieră de servicii, și, de asemenea, prestarea de servicii de sănătate în regim transfrontalier. Aș adăuga facilitarea comerțului transfrontalier și rezolvarea unor probleme legate de migrație. Comunicarea Comisiei include soluții posibile pentru problemele din regiuni, cum ar fi o platformă online unică pentru cooperarea transfrontalieră în ce privește sănătatea, sau diverse proiecte pilot. Tych od lat podejmowanych już inicjatyw toate aceste elemente sunt necesare, dar nu putem scăpa de impresia că, în ciuda cooperării îndelungate de până acum, regiunea de frontieră continuă să se lupte cu multe probleme. Astfel de regiuni s-au dezvoltat mai încet în comparație cu alte regiuni, deci cred că poate Până în prezent n-am reușit să găsim uh, soluțiile adecvate pentru toate problemele constatate. Cu toate acestea, salut uh, propunerea Comisiei și văzându-i pe reprezentanții Comisiei în sală, i-aș invita să ne explice unele mânută. În comunicare promiteți acțiuni suplimentare cu scopul reducerii tuturor consecințelor și riscurilor legate de cooperarea transfrontalieră. Vă rog să-mi spuneți clar, concret, cum vreți să faceți asta. Comisia a anunțat de asemenea o invitație de propuneri destinată autorităților publice care doresc să rezolve cel puțin o problemă legată de caracterul transfrontalier al regiunilor. Deci, în ce etapă suntem acum? Comisia a anunțat de asemenea sprijin pentru extinderea conexiunilor de cale ferată transfrontalieră. Comisia a anunțat un studiu. Când credeți că va fi gata studiul respectiv? Și ultima întrebare, în legătură cu cooperarea teritorială și grupările teritoriale europene. A fost o idee menită să fie rețeta ajutorului pentru regiuni. Iar comunicarea Comisiei vorbește despre asta. În concluzie, o să vă comunic câteva idei. Am reușit să facem destul de mult. Am reușit să ajutăm regiunile, am investit mulți bani Avem multe practici bune în regiunile de frontieră din Uniunea Europeană. Și cu toate acestea, multe dintre regiunile din Uniunea Europeană sunt etichetate ca fiind periferice. Aceste regiuni au făcut mari progrese și totuși regiunile mai bogate care nu se lovesc de probleme legate din aplazarea la frontieră au făcut progrese și mai mari. Deci concluzia este că nu e vorba doar despre bani, ci dacă Parlamentul, Comisia și statele membre acordă sau nu suficientă atenție regiunilor, mai ales celor de frontieră. Fără îndoială, avem nevoie de mai mult curaj din partea statelor membre. Aceste informații nu sunt incluse în comunicarea Comisiei. Dar, deși e ceva dificil, cred că e un aspect cheie al genului de atitudine. Ce vreau să spun cu asta este că, de multe ori, proiectele transfrontaliere sau legile adoptate la Bruxelles toate sunt văzute în statele membre ca fiind o amenințare a suveranității, ceea ce desigur nu e scris în comunicare, dar cred E o problemă reală, tangibilă, de care va trebui să ne ocupăm la momentul potrivit în discuțiile noastre. Și cred că dacă <clears throat> creăm condiții bune pentru autoritățile locale și regionale și autoguvernare, ca acele autorități vor putea elimina multe dintre bariere în regiuni, dar pentru asta e nevoie de un cuvânt cheie care e încredere, Mulțumesc. Thank mulțumim. Doamna Malcova, acum, din partea raportorilor din umbră. Ďakujem za slovo. Prečítam to, čo mi dal náš kolega podpredsedník. Mulțumesc. <clears throat> Citesc ce am primit din partea vicepreședintelui. Acest raport vine la momentul potrivit după comunicarea adoptată în septembrie cu același titlu. Regiunea de frontieră acoperă 40% din teritoriul Uniunii cu 150 de milioane de locuitori. 30% din PIB se acumulează în aceste regiuni. În mare proporție sunt 2 milioane de navetiști transfrontalieri care reprezintă 6% din toți cei angajați în Uniunea Europeană. toate aceste regiuni de frontieră, în general, au rezultate economice mai puțin bune decât alte regiuni din statele membre serviciile publice existente în spitale, în universități, sunt mai reduse în zonele de frontieră. Acestea sunt probleme serioase cu care se confruntă cetățenii în viața de zi cu zi și trebuie să ne ocupăm de îngrijorările lor. Cetățenii care locuiesc în zonele de frontieră trebuie să profite pe deplin de șansele oferite de ambele părți ale frontierei. Sunt de acord că nu toate problemele respective se pot rezolva numai cu finanțare europeană, dar s-au făcut multe prin fonduri uh, din proiectul Interreg. Acesta trebuie să continue și să fie consolidat. În plus, o mai bună sincronizare între statele membre necesară pentru a se ocupa de unele dintre barierele legale și administrative care împiedică o cooperare mai strânsă și o interacțiune. Încă o dată, salut momentul potrivit uh, în care Parlamentul își va spune cuvântul și aștept cu interes o viitoare cooperare. Asta era numele colegului și acum am și eu ceva de spus în mai propriu. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu văd pe nimeni în partea ECR. Continuăm după aceea. O să iau cuvântul eu ca raportoare din umbră de la ALDE și o să vorbesc în bulgară, cu permisiunea dumneavoastră. Statutul meu de докладчик Mulțumesc, dragi colegi. Ca raportoare din umbră aș vrea, în primul rând, să adresez felicitări pentru consultarea publică online în legătură cu apropierea regiunilor de frontieră. E important să vedem care sunt problemele și obstacolele cu care se confruntă aceste regiuni. Cooperarea transfrontalieră e foarte importantă pentru schimburile de informații și de cunoștință pentru a face față provocărilor legate de mediu, de ocuparea forței de muncă, de mobilitatea a lucrătorilor. Cu toate acestea, unele aspecte ale acestei cooperări sunt prea dificile. Iată de ce, ca raportor din umbră, la acest raport din proprie inițiativă, din 2016. Mă bucur că unele dintre recomandările noastre au făcut obiectul unei recomandări în comunicarea Comisiei Europene. Astfel consider că alegerea actului legislativ ca fiind oportun, astfel statele membre vor avea posibilitatea să legifereze condițiile acestei cooperări în funcție de nevoi. Vreau de asemenea să subliniez că propunerea de a crea unitatea Comisiei Europene de genul platformei online uh, sunt măsuri pozitive în acest sens, în special vor facilita coordonarea în materie legală și administrativă. În plus, Gestiunea electronică va facilita administrarea transfrontalieră. În ce privește lacunele în materie de statistici, consider că Eurostat și autoritățile naționale trebuie să își îmbunătățească colaborarea pentru a obține datele necesare și Interreg joacă un rol important în acest sens Trebuie să facem eforturi suplimentare pentru a găsi echilibrul just între diversele tipuri de politici care să faciliteze dezvoltarea fiecarei regiuni transfrontaliere cu mixul adecvat între diverse surse de finanțare europene sau naționale. <clears throat> Aș vrea de asemenea să subliniez rolul grupurilor teritoriale de dezvoltare pentru sprijinul și rolul pe care îl joacă în calitate de platformă de facilitare a dezvoltării durabile. În fine, aș vrea de asemenea să subliniez rolul strategiilor macro-regionale, care pot și ele să ajute macroregiunile să facă față provocărilor și problemelor cu care se confruntă, pot fi de asemenea foarte utile pentru regiunile transfrontaliere. Mai multe regiuni se confruntă cu probleme mari legate de migrație, de unde e nevoie de a consolida schimbul de bune practici pentru a face față acestor probleme. Și vă mulțumesc pentru atenție. Acum continuăm cu ceilalți raportori din umbră. Nu văd pe doamna Anderson. O înlocuiește cineva? Da? Nu. Atunci doamna de Mantu are cont. Mulțumesc, domnule președinte. Am citit cu interes comunicarea Comisiei cu privire la nevoia de îmbunătățire a coeziunii în regiunile de frontieră. A <clears throat> utilizat o metodă după consultare cu publicul online în toate limbile Uniunii Europene. Apoi a fost schimburi cu factorii implicați. Comisia a clarificat unele probleme de care se lovesc cetățenii și firmele în zonele de frontiere și, desigur, trebuie să rezolvăm aceste probleme. Acestea nu sunt doar probleme pentru regiunile de frontieră, dar percep mai puternic aceste probleme din cauza nivelului de interacțiune dintre regiunile de frontieră. Comisia Europeană um, pune accentul pe probleme legate de asistența medicală, calificări uh, profesionale, și fără îndoială trebuie să intrăm mai în amănunt uh, la nivel european. Ce o să spun acum legătură cu proiectul de raport este că trebuie să consolidăm cooperarea transfrontalieră, mecanismele de resort. Acestea, indiferent dacă sunt instituționale sau nu, trebuie să reflecte niveluri diferite de autorități și să respecte guvernanța multilaterală. Se există cunoștințe aprofundate în legătură cu fiecare regiune pe care o au și autoritățile locale și regionale. Sunt de acord cu Comisia Europeană când spune că programele de dezvoltare regionale au <clears throat> contribuit la extinderea economiei regionale în Europa, a încurajat cercetarea, dezvoltarea, cooperarea între diverse regiuni, ceea ce, desigur, promovează și investiții în IMM-uri și diversifică economiile locale. Au îmbunătățit accesibilitatea transfrontalieră, resurse naturale, protecția mediului dar e nevoie de o partajare adecvată a poverilor și alocarea responsabilităților uh, și migrația ilustrează perfect această situație. Aș vrea să văd ceva semnalat despre migrație și în acest raport. Mulțumesc, următorul vorbitor. Ačiū, gerbėme pirmininkė. Iš tikrųjų, sveikinu ir džiaugiuosi, kad yra. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt satisfăcut de acest raport. Și, într-adevăr, această problemă există. Ar fi absurd să negăm acest lucru. Probabil că majoritatea statelor membre, în momentul de astăzi, au uh, politici regionale detaliate, inclusiv politici de mediu pentru anumite regiuni separate, însă unele state, cum ar fi al meu, nu au uh, regiuni separate ci un, doar una singură. Așadar, putem vedea că sunt destul de multe diferențe între statele membre și nu avem niciun mecanism care să reflecte aceste diferențe. Avem procese, noi avem un proces de planificare pentru întregul stat și în planificarea politicilor regionale, statele membre trebuie să țină cont de acest lucru. În ceea ce privește regiunile de frontieră, de obicei ne gândim la statele învecinate. Eu locuiesc aproape de Belarus, în jur de 60 de kilometri de graniță, un stat care nu este cunoscut pentru dezvoltarea sa democratică. Deci ne confruntăm cu probleme suplimentare. De exemplu, cei care depind de vecini. Noi nu ne-am ales vecinii, și în regiunile care au granițe cu state mai puțin democratice, cu un nivel de trai mai scăzut, se, sunt într-o poziție mai precară. De, obi- de obicei, aceste regiuni sunt îndepărtate de centru, au infrastructură, infrastructură mai proastă și probleme. Oamenilor, oamenii se întreabă de unde le va veni următorul salariu. Uh, noi cred că trebuie să ne uh, asigurăm că oamenii vor dori să locuiască în aceste regiuni. Ar trebui să ne gândim la eliminarea diferențelor dintre regiuni pentru a face toate regiunile să fie mai atrăgătoare. Trebuie să ne gândim și la caracteristicile nu al neapărat al statului membru, ci al uh, Uh, statului vecin, de exemplu, Belarusul uh, construiește o centrală nucleară la Ostroveț, ceea ce afectează foarte mult populația locală. Această centrală nucleară este considerată uh, nesigură și ne pune foarte multe probleme și nouă și Letoniei, uh, și altor state ar trebui să existe o fel de zonă tampon și reguli în legătură cu comportamentul fiecărui stat în momentul în care un vecin uh, încearcă să uh, are un asemenea proiect de centrală nucleară. Vă mulțumesc, uh, doamna Arimon, domnul Arimon. Doppelten drei Länder äh, Grenzregion mit Vă mulțumesc, doamnă președinte. Există o regiune care e la multe granițe, are multe granițe între Germania, Belgia, Franța și așa mai departe, regiunea de unde vin eu. Cine vrea să înțeleagă cum funcționează lucrurile, ar trebui să vină la mine în birou să vadă și, cine, și ce trebuie să se facă astfel încât să lucrurile să meargă mai bine. Există probleme în ceea ce privește diplomele, în ceea ce privește serviciile de sănătate, accesul la studii și așa mai departe. Aș putea să fac o listă întreagă cu probleme probleme care există atunci când statele se întâlnesc unele cu celelalte, lucruri care nu sunt reglementate. Două aspecte legate de această comunicare a Comisiei. Mă bucur foarte mult că a făcut Comisia această comunicare și Comisia, bineînțeles, recunoaște acum importanța acestor uh, zone de frontieră, astfel încât recunoaște Comisia acum că Parlamentul poate să facă un raport pe acest subiect, astfel încât să ne pregătim pentru viitor să venim cu soluții. Persistă multe probleme pentru că nu e clar care dintre uh, jurisdicții intervine când există probleme, una sau cealaltă, de multe ori e foarte neclară situația în realitate, pentru că niciunul dintre state nu se simte răspunzător de a rezolva problema. Și poate când discutăm despre soluții ar trebui să fim inovatori. Când există astfel de probleme transfrontaliere la recunoașterea diplomelor, de exemplu, atunci când există aceste state vecine, atunci să se folosească una dintre uh, unul dintre sistemele legale care să fie în vigoare. Un al doilea aspect, banii. Banii din programele Interregio care există. Uh, Trebuie să ne asigurăm că banii merg spre acele programe care sunt foarte bine stabilite, pentru că aceste programe au un efect de pârghi, ar trebui să ajute la rezolvarea problemelor sau definirea problemelor. Întâi trebuie să știm există această problemă sau nu, dacă există, dacă există în întreaga Uniune Europeană și de aceea aș ruga Comisia Europeană și cei care se ocupă de regiunile de frontieră să financeze mai mult aceste tipuri de programe transfrontaliere transfrontalier și să aibă un loc important această discuție și în discuția bugetară. Bugetul pentru aceste regiuni să nu fie tăiat, ci să fie crescut. Uh, sunt lucruri importante și vă rog, simplificați procedurile. Colaborarea frontieră, la frontieră e foarte importantă, să existe criterii, dar când se fac controle de 5-6 ori pe an cu un buget mic care trebuie gestionat, atunci se pierd foarte multe în aceste programe care sunt bune și au sens. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule Omarje. Aveți cuvântul. Doamnă președinte, vă mulțumesc. Două cuvinte. Colegul Martin Anderson va interveni în numele grupului și știu că va evoca chestiunea Irlandei și consecințele Brexitului. Și vorbind despre acest subiect, nu putem să nu avem în vedere consecințele Brexit. Uh, M-am întâlnit în această săptămână cu vicepreședinta regiunii Bretania, care a fost la Bruxelles, care are foarte multe proiecte de cooperare în momentul de față între regiunile franceze și Marea Britanie. Și aceste regiuni se întreabă în legătură cu viitorul acestui program de cooperare. Îl invit așadar pe raportorul nostru să examineze aceste chestiuni, chiar dacă știm că negocierile sunt în curs, însă că nu trebuie să complicăm uh, și că nu trebuie să complicăm lucrurile pentru domnul Barnier. A doua observație în legătură cu regiunile ultraperiferice, care sunt într-o situație specială, pentru că suntem insule, frontierele noastre nu sunt terestre și avem o situație destul de atipică. Voi face propuneri precise în acest sens. Vă mulțumesc. Domnul Van Nistelrooy, aveți cuvântul. Mulțumesc. mă întreb, după 25 de ani de cooperare transfrontalieră, de ce nu suntem un lider global? Asta ar trebui să se aplice și Europei de Est, însă de ce persistă atât de multe obstacole cu instrumentele pe care le avem Uh, instrumentele pe care le avem la dispoziție sunt chiar atât de insuficiente. Acesta este, până la urmă, elefantul din cameră. Instrumentele pe care le avem sunt suficiente pentru a face față problemelor cu care ne confruntăm. De exemplu, în perioada an- anterioară și în perioada actuală, am avut o cooperare teritorială europeană statele membre din regiunile de frontieră, nu știu, la da, 100-125 de kilometri de frontieră, există posibilitatea de a se conlucra, de, exem- de exemplu, în ceea ce privește piața muncii, pentru a se beneficia de economii de scară. Aceste cooperări teritoriale se aplică în 50 de locuri în Uniunea Europeană, nu sunt acoperite toate domeniile sunt și toate zonele. Este doar uh, zona de frontieră. Este foarte clar ce decizii pot să fie luate și unde, legate de transport, legate de forța de muncă, alte aspecte legate de servicii, de exemplu. Și aș dori ca Comisia să ne spună că a venit cu această idee de 2%, asta spune Comisia, însă dacă continuăm ca și până uh, acum, până în ultimii 25 de ani, uh, probabil va face publicitate bună, dar aici se va rămâne. Dacă ne uităm la situația pe care o creează Brexitul, chiar săptămâna trecută am fost în Irlanda de Nord și am avut oportunitatea să vedem că aceste instrumente pe care le deținem, sunt exploatate în mare măsură prin programul Interreg, de exemplu. Și că acest lucru a însemnat că granița este aproape dispărută și acum se vor lua pași înapoi, se va reintroduce o uh, graniță între Republica Irlanda și Nord, Irlanda de Nord. Nu știm exact cum vor decurge negocierile în legătură cu granița, este e posibil ca instrumentele pe care le avem pentru frontiere, uh, am putea, acolo am putea să uh, păstrăm responsabilitatea pentru asemenea regiuni de frontiere. Poate această abordare ar putea să uh, funcționeze. Deci mă bucur că Comisia a elaborat acest document. Este foarte bine că raportorul a elaborat un raport, însă care va fi progresul major? Va trebui să așteptăm până la următoarea evaluare pentru a constata că nu am înregistrat uh, mare progres. Vă mulțumesc foarte pe scurs, spune doamna Smolcova. Creșterea în, re- în regiunile de frontieră e foarte importantă. Sunt de acord și înainte de această discuție mă gândeam ce s-ar putea face pentru această colaborare între statele membre. Însă aș dori să vorbesc în legătură cu un alt aspect și anume cooperarea regiunilor de frontieră în ceea ce privește statele terțe. Eu locuiesc în partea estică a Slovaciei, acolo avem o graniță foarte scurtă, de 100 de kilometri, cu Ucraina. Și cooperarea de acolo, de acolo este foarte dificilă. Poate uh, Comisia ar putea să ne explice cum uh, ar putea să se rezolve această problemă în viitor, pentru că Ucraina este un stat partener, Ucraina este un stat candidat la aderare, investim foarte mulți bani în această zonă și cu câteva săptămâni în urmă am aflat că Comisia a oprit finanțarea a cinci mm, puncte de trecere a frontiere cu Polonia, Ungaria, România din Polonia către Slovacia pentru că acestea nu și-au îndeplinit uh, cerințele și că uh, banii au fost uh, redirecționați către Ucraina. Și condițiile impuse Slovaciei în legătură cu Ucraina sunt inacceptabile. Dacă vrei să traversezi granița cu Ucraina, este nevoie de trei zile, sunt trei zile de așteptare, nu sunt uh, condiții mm, corespunzătoare, guvernul local nu poate face aceste cereri de trafic și așteptăm acțiuni și din partea Comisiei. Noi considerăm că Comisia are instrumente necesare pentru a uh, încuraja Ucraina să îmbunătățească situația. Avem nevoie de uh, cooperare transfrontalieră, însă avem și regiuni care sunt lângă statele terțe și regiunile nu pot să rezolve aceste probleme singure și poate Comisia poate să ne dea mai multe informații în acest sens. Domnul Albrecht, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să reamintesc că această chestiune pe care am discutat-o, am fost raportor pentru EGTC și mi-aduc aminte de dificultățile cu care ne-am confruntat după aproape mai mult de 10 ani, avem aceleași probleme. Deci, care este problema? Și vă voi da doar uh, o descriere a faptelor și vă voi face câteva sugestii. Problema nu este a regiunii mai largi. Problema este în lipsa de complementaritate a sistemelor juridice. Avem state învecinate care au sisteme juridice diferite și problema este că acestea nu sunt complementare. De ce am dezvoltat cooperarea transfrontalieră? Pentru că am dorit să găsim niște soluții extraordinare pentru aceste regiuni transfrontaliere pentru a evita problemele care există între statele membre. Deci, modalitatea cea mai bună ar fi ca întregul sistem să fie complementar. Dacă nu este posibil, să facem acest lucru cel puțin în zonele de graniță. Ceea ce este foarte dificil. Deci nu este problema în de între Slovacia și problema este între Slovacia și Polonia, în, în regiunea dintre Slovacia și Polonia. Există și situații extreme în regiuni. Sugestiile mele, mele pentru raportor și pentru comisia noastră este să ne uităm la detalii cum am spus un coleg, Comitetul Regiunilor este obligat să monitorizeze continuu EGTC. Eu cred că avem nevoie să avem ultimele informații din partea Comitetului Regiunilor dacă acest, această politică funcționează, trebuie schimbată după 2020 sau nu. În al doilea rând, Situația este diferită astăzi comparativ cu 10 ani în urmă. Ce se întâmplă cu uh, granițe între statele Schengen și non-Schengen? Ce se întâmplă cu... Uh, a... Pentru că aici este vorba de libera circulație a persoanelor și așa mai departe. Deci uh, situația cu Bulgaria, România și așa mai departe. Există situația între statele Schengen sau nu? Și a, a treia chestiune, dacă ținem cont de Slovacia. Ce se întâmplă cu statele din zona euro și cele din afara zonei euro? Este un, o diferență sau nu? Este importantă sau nu această diferență? Problema, problema este cum să utilizăm uh, diverse instrumente în situații diferite. Și concluzia întotdeauna este că avem nevoie de mai multe fonduri, pentru că este vorba de aspecte internaționale și europene. Și uh, noi încă intervenim la un nivel foarte scăzut, deci eh, trebuie să consolidăm acest eh, lucru. Însă pentru a consolidare avem nevoie de o analiză detaliată. Ce se întâmplă între grația, granița dintre zonele Schengen și non-Schengen, euro și non-euro, pentru că acolo este unde apar problemele. Vă mulțumesc, pot să vă spun o întreagă poveste despre granițele între non-Schengen și Schengen și între Uniunea Europeană și non-Uniunea Europeană, regiunile și zonele de frontieră. Domnule Ashworth, Howarth, da, 24 de ani nu este foarte mult uh, în statul-națiune există de mult timp și oamenii sunt foarte atașați acestei idei. Trebuie să... Deseori barierele care există sunt bariere culturale, precum și economice sau legislative. Și unul dintre lucrurile care Uh, pe care le-am văzut în uh, Irlanda recent este reapariția uh, acestor bariere culturale și a diverselor tradiții în Irlanda. Sunt unii din Irlanda care pot să explice lucrurile mai bine decât mine, dar există un mare succes acolo, după cum spunea domnul Omar și, și domnul Van Nistelrooy ce se întâmplă când se elimină o barieră foarte clară transfrontalieră. Și ar fi greșit să presupunem că granița de la, in, in, între Irlanda și Irlanda de Nord este o situație perfectă. Nu, există încă probleme cu recunoșterile reciproce și așa mai departe ale calificărilor, dar după cum a spus domnul Albrecht, trebuie să uh, hotărâm în ce situație putem să acționăm pentru a uh, reuși să îmbunătățim lucrurile. Recunoaștere reciprocă, legături de transport, îmbunătățirea cu înțelegerii reciproce, cooperare între autoritățile regionale de pe ambele părți ale graniței. Acestea sunt problemele cheie. Dacă vom uh, plasa mai multe fonduri în politica regională, în ce se vor investi aceste fonduri? Ce va uh, crea diferențele cele mai mari uh, pe termen scurt? Uh, în Irlanda este un uh, exemplu foarte clar, pentru că dacă elimini o graniță fizică, elimini o barieră foarte pregnantă, uh, în ceea ce privește Brexitul, am văzut uh, oameni care s-au mutat din Kent spre Pas-de-Calais pentru a uh, se trata, pentru că infrastructura de sănătate din Kent nu va putea să facă față și sper că acest lucru va continua în viitor, însă ce se va întâmpla cu uh, cele 4 milioane de camioane pe an care traversează granița între Franța și Regatul Unit. Nu vreau să-i complic viața domnului Barnier, însă situația este destul de complexă. Vă mulțumesc, acestea au fost uh, comentarii și sugestii din partea raportorilor din umbră. Acum îi dau cuvântul domnului Ferreira de la Comisia Europeană din Direcția Generală Regio dacă rog să întreb dacă are răspunsul la toate aceste întrebări care au fost puse. Vă mulțumesc. Este foarte dificil să avem întrebări la toate întreb... răspunsul la toate întrebările. Voi începe prin a mulțumi acestei comisii pentru organizarea acestei dezbateri pe care noi o considerăm foarte importantă și că sosește la momentul potrivit. Și îi mulțumim și domnului pentru prezentarea comunicării și faptul că s-a ocupat de acest raport pe care îl așteptăm cu nerăbdare. Nu pot să răspund eu acum la toate întrebările care mi-au fost adresate, însă voi încerca să vă răspund la cele mai repetate dintre ele. O întrebare adresată de mai mulți dintre estimabili membri avea de a face cu ce se întâmplă cu aceste solicitări legate de migrație, de ce nu e migrația inclusă, de ce politicile de mediu nu sunt incluse, în cadrul SIS. De, problema e că există probleme de cooperare transfrontalieră care există în multe domenii tematice. Se resimt în diferite zone de frontieră, în diferite feluri. Și nu e posibil, nu e fezabil să ne adresăm tuturor domeniilor tematice deodată. Din acest moment și din acest motiv și cum spunea foarte clar doamna D'Amato, această comunicație a fost percepută ca fiind un exercițiu aprofundat de consultare. O consultare publică majoră cu părțile interesate, cu mediul academic, astfel încât să putem să identificăm care sunt problemele cel mai des resimțite în cooperarea transfrontalieră. E, a fost importantă această consultare cu societatea, cu zonele front, de frontieră pe care le-am identificat. Vedeți, cele 10 lucruri identificate în comisie sunt acele 10 lucruri de unde e nevoie de acțiune la nivelul zonelor de frontieră, acolo unde sunt resimțite cel mai mult probleme la nivel de zonă de frontieră, regiune de frontieră. Domnul Erdman a avut trei întrebări, patru întrebări a avut domnul Hedman. În primul rând, metoda din capitolul 3.2. În capitolul 3.2, comunicarea spune următoarele. Punerea în aplicare a metodelor și instrumentelor existente astfel încât să se răspundă la problemele din procesul legislativ. E clar că ne aflăm în secțiunea de intervenția procesului legislativ. Vorbim aici de valorile de impact teritoriale care să fie incluse în procesul intern de evaluare a impactului ex ante înainte de adoptarea noii legislații. Ce încercăm să spunem aici? De fiecare dată când uh, un nou text legislativ este prelucrat, în munca de pregătire a textului se include o evaluare a impactului și ce solicităm noi, metoda pentru această evaluare a impactului ar trebui să fie îmbogățită astfel încât să ne asigurăm că uh, Teritoriul este ca atare inclus în evaluarea impactului și mai ales impactul asupra teritoriului pe care îl au regiunile frontaliere. Acest impact să fie evaluat înainte de adoptarea legislației. Pentru că, așa cum s-a spus, de multe ori problemele survin din cauza că lipsește coerența între sistemele juridice diferite. De aceea există această evaluare exantă care e foarte importantă. Două întrebări specifice care mi-au fost adresate în legătură cu proiectele pilot această solicitare de proiecte pilot a fost deja lansată, legislația este deschisă și invităm toți membrii să transmită asemenea informații mai departe în statele membre respective. Se cer aici proiecte pilot care să se adreseze unor probleme specifice și bine identificate la frontieră. Vrem să ne folosim de aceste proiecte astfel încât să arătăm că implicarea diferitelor părți interesate printr-o perspectivă pe mai multe niveluri de implicare poate să ducă la rezolvarea problemelor cetățenilor. S-a menționat și un studiu în ceea ce privește verigile lipsă. Uh, acest studiu se finalizează acum. Tocmai am primit versiunea finală a studiului săptămâna trecută și studiul vă va fi pus la dispoziție după ce sunt făcuți pașii administrativi și tehnici necesari. Organizăm și un atelier care are ca subiect tocmai acest studiu întrebări legate de cooperarea teritorială grupată europeană. Sunt suficiente aceste grupări? Trebuie să fie revizuite? Statele membre nu se folosesc de acest tip de organizare? așa numita EGTS. EGTS e un instrument foarte puternic care a fost utilizat pentru a rezolva multe probleme la diferite frontiere. Însă utilizarea rămâne la latitudinea părților interesate de la nivel local și regional. Uh, Instituțiile europene au pus la dispoziție legislația de care era nevoie, astfel încât să se creeze instrumentele de care era nevoie, instrumente pe care administrațiile locale să le poată folosi, să-și rezolve problemele, însă nu îi putem obliga să le folosească. Din raportarea Comitetului Regiunilor, e interesat de notat faptul că utilizarea IGTS-urilor se află în creștere, crește pe diferite domenii. Știm că există deja EGTS-uri planuri universitare, universități care cooperează prin intermediul acestor grupări teritoriale, GTS. Există asemenea lucruri la între granița între Franța și Spania și există acolo o universitate care servește populației de pe ambele părți ale graniței. E suficient? Ar trebui să ne dorim mai mult? Un domeniu atins de această comunicare e legat de continuare a instrumentului propus sub președinția luxemburgheză de statele membre, și anume Convenția Transfrontalieră Europeană. Această convenție, propunerea pe care au făcut-o statele membre, se aliniază cu cele spuse de domnul Olbricht, cred. Îmi cer scuze dacă nu am dreptate. Cred că acesta spunea că ar trebui să putem să utilizăm regulile astfel încât acestea să fie coerente, armonizate în regiunile transfrontaliere. Într-adevăr, această convenție ar crea cadrul juridic de care ar fi nevoie, astfel încât statele membre, regiunile, să poată să negocieze modalități prin care ar putea să armonizeze aceste reguli în cazuri bine definite, specifice, pe domenii foarte bine specificate și în momente bine stabilite. S-au mai făcut mai multe comentarii legate de frontierele externe, regiunile ultraperiferice, care acoperirea, cum poate să arate asântuitate aceste regiuni. Cu siguranță nu am uitat de frontierele din aceste regiuni. Dar aici e un set diferit de probleme. Această comunicare nu se adresează granițelor externe și nici celor maritime, și nici uh, nu se adresează regiunilor ultraperiferice. De ce? Pentru că aici problemele sunt diferite. Nu că nu ar exista probleme la acele frontiere, există, ci pur și simplu sunt de o altă natură. Cum spunea domnul Van Nistelrooy, De ce avem o problemă? Domnul Van Nistelrooy spunea, de ce avem o problemă? Cu toate instrumentele pe care le-am creat, ar trebui să mai existe probleme la granițele interne? Comunicarea aceasta se axează tocmai pe această întrebare, pe acele probleme care persistă. În timp ce am putea presupune că ar fi trebuit să fie rezolvate până acum. De fapt, nu sunt rezolvate pe deplin. De fapt, studiile pe care se bazează comunicarea spun care ar fi impactul potențial asupra creșterii ocupării în regiunile de frontieră, care e elementul necesar pentru viitor. S-a menționat în dezbatere faptul că e nevoie de angajare pe mai multe niveluri, că e nevoie să intervină părțile interesate la nivel local și regional. Noi putem să oferim instrumentele pentru a implica pe toți aceștia, pe diferitele domenii. Și încă ceva pentru a încheia. Vreau să vă mulțumesc pentru această dezbatere care să vină la momentul potrivit și o dezbatere de care e nevoie și vă stăm la dispoziție pentru a continua această dezbatere în orice fel de format va fi necesar. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Hetman, aveți cuvântul pentru a trage concluziile. Vă mulțumesc, doamnă președinte, foarte pe scurt pentru a încheia și eu aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor pentru acest schimb de păreri deosebit de interesant. Cred că a reieșit faptul că trebuie să diagnosticăm problemele și să facem mai multe pentru creșterea coeziunii în regiunile periferice, să ținem cont de specificitățile acestora. Sunt de acord că trebuie să fie respectate culturile, tradițiile, însă în același timp vorbim de facilitarea vieții de zi cu zi a 150 de milioane de oameni din Uniunea Europeană. Așa că mă mulțumește faptul că această comunicare a Comisiei, într-adevăr, se axează pe aceste probleme din viața de zi cu zi acestor cetățeni. De exemplu, dializa în centrele de sănătate, ocazii pentru educație, o șansă la educație și altele, așa că eu mă bucur că ne axăm pe probleme reale de pe teren. Și îl sprijin pe domnul Arimont, care a spus că e nevoie de mai mulți bani pentru proiectele transfrontaliere după 2020. A menționat de asemenea faptul că trebuie să fie redusă povara administrativă, că e nevoie de simplificare. Cred că e foarte important pentru că aceste probleme, programe transfrontaliere sunt încărcate de administ- probleme administrative, sunt greu de implementat, mai greu de implementat decât proiectele intracomunitare. Cei care s-au implicat în asemenea probleme, în proiecte sau în implementarea lor, probabil știți, stimați colegi, dacă există doi, trei parteneri transfrontalieri și există trei legislații diferite care au de-a face cu procedurile de licitații, de exemplu, Întreaga situație devine foarte dificilă, deși în principiu aceste proiecte ar trebui să simplifice viața cetățenilor. Brexitul a fost menționat, da, va fi un lucru foarte interesant în privința colaborării transfrontaliere, cred eu. Nu voi discuta despre granițele noastre externe. Și eu vin dintr-o regiune unde um, ne învecinăm cu Ucraina și Belarusul. Și, deși sunt foarte implicat în viața reală pe asemenea lucruri, raportul nu se axează pe așa ceva, ci pe comunicarea venită de la Comisia Europeană. Dar trebuie să abordăm și asemenea subiecte într-un fel sau altul. Mai există două elemente importante, unul menționat domnul Van Nistelrooy. A trebuit să tragem o concluzie din ultimii 20 de ani și ce am făcut până acum. Deci dacă ne dorim niște modificări calitative, îmbunătățiri în aceste regiuni, atunci trebuie să învățăm din ultimii 20 de ani, din implementarea unor asemenea proiecte și nu în ultimul rând și ceva menționat de domnul Olbricht, Majoritatea celor probleme care au de a face cu zonele frontaliere sau transfrontaliere, majoritatea problemelor se regăsesc acolo, însă cauzele lor se regăsesc altundeva. Dacă ne gândim la armonizarea dispozițiilor legislative, atunci pur și simplu avem nevoie de undă verde de la guvernul central și avem nevoie de voință de a înțelege problemele reale a oamenilor reali care trăiesc în regiuni. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, așteptăm să ne prezentați raportul dumneavoastră în mai și vom putea să discutăm atunci din nou problemele legate de cooperare teritorială transfrontalieră, granițe interne. Cu aceasta am ajuns la sfârșitul ordinii de zi pentru reuniunea de astăzi. Permiteți-mi doar să vă reamintesc faptul că mâine ne așteptăm să existe o grevă, o grevă a șoferilor de taxi. Avem voturi la ora 9, așa că vă rog să vă calculați bine timpul astfel încât să ajungeți la, apartament, la Parlament. Și închid astfel reuniunea de astăzi și îi rog pe coordonatori să continuăm chiar acum cu reuniunea coordonatorilor. Sunteți de acord? Da, bine, vă mulțumesc foarte mult. Atunci continuăm cu reuniunea coordonatorilor și îi rog pe cei care nu participă la această reuniune să părăsească sala. Mulțumesc!